Banii însă nu sunt suficienți. Cum vă asigurați că cheltuielile vor fi chel- verificate local de către autoritățile UE? Din perspectiva drepturilor omului, Trebuie să vedem ce se întâmplă, pentru că taberele de refugiați sunt suprapopulate și de aici pornesc multe probleme. Organizația Internațională a Migrației a tras un semnal de alarmă pentru că deja aceste tabere de refugiați se transformă în facilități permanente. Consilierea se oferă doar dacă se face returnare voluntară. Deci cum să ne asigurăm că aceste tabere respectă standarde internaționale? Ce posibilități există pentru a putea verifica conformitatea cu fondurile europene? Cum vă veți asigura că Organizația Internațională a Migrației uh, verifică respectarea nevoilor refugiaților? Cum vă veți asigura că refugiații nu sunt consiliați doar cu privire la posibilitatea lor de returnare în țara de origine, ci că primesc informații prin această organizație a migrației despre drepturile și perspectivele lor? Mulțumesc! Mulțumesc, Ditmar! De la SAE, domnul Mesa? Bună ziua! Bună ziua, dragi membri, stimați colegi! Din 2018, într-adevăr, Uniunea Europeană a oferit 36 de milioane de euro împărțiți în 32,2 milioane la fonduri IPA și restul ajutor și asistență umanitară pentru Bosnia și Herțegovina. Asta pentru a rezolva problema migranților în număr din ce în ce mai mare în această țară. Asistența UE, cu mare parte fonduri IPA, dorește să ofere ajutor migranților de la adăpost uh, până la alimente, obiecte nealimentare, haine, acces la apă, servicii sanitare, igienă, sănătate, inclusiv sănătate mentală și asistență pentru protecție cu consiliere juridică și cu susținere psihologică, dar și protecția copilului și educație. Funds cover as well outreach assistance to those sleeping de asemenea, ne-am adresat și celor fără adăpost, oferindu-le mâncare, haine uh, călduroase, saci de dormit și alimente. Mare parte din eforturile noastre s-au uh, axat și pe asistența pentru uh, susținerea frontieră, Partenerii noștri umanitari internaționali ne ajută, mai ales uh, Organizația Internațională a Migra Migrației, ICNUR uh, și alții. Comisia a semnat un acord de contribuție cu Organizația Internațională a Migrației și dorim să, în cadrul acesteia să se facă o evaluare cu privire la gestionarea fondurilor prin OIM și prin ICNUR, DRC, DRC și UNICEF. Noi monitorizăm utilizarea fondurilor europene, inclusiv prin uh, delegații la fața locului. Ne întâlnim de asemenea și cu partenerii internaționali de implementare. În repetate rânduri, am încurajat autoritățile din Bosnia și Herțegovina să identifice posibilitatea de a găsi alte centre de primire și în, când a fost necesar, noi am intervenit și am oferit susținere. Finanțăm la ora actuală șase centre temporare de recepție care găzduiesc mai bine de 5200 de persoane. Condițiile din centre s-au îmbunătățit semnificativ de-a lungul timpului. S-a deschis recent un nou centru de migrație lângă Sarajevo, dar capacitățile de primire încă nu sunt suficiente, ceea ce pune presiune asupra centrele existente care încearcă să îi cazeze pe migranți și refugiați, ei altfel rămânând complet fără adăpost. Partenerii de implementare cooperează pentru a oferi protecție migranților și refugiaților și pentru ca aceștia să aibă acces la drepturile lor în perfectă aliniere cu standardele internaționale. Mulțumesc! Dietmar, nu știu dacă ai ceva de adăugat. Sau o altă întrebare? Reacție la acest răspuns? O problemă cu finanțarea mm, ONG-uri și alte organizații care au organizat uh, primul ajutor. Deci, de aici apare o întrebare. Cât de previzibilă este finanțarea din partea Uniunii Europene? Poate ne explicați un pic mai mult aici? Tineche, ai și tu o întrebare și după aceea dăm cuvântul invitatului nostru. Susțin întrebarea domnului Căster. Și dincolo de asta, vreau să vă cer și eu detalii despre, așa cum am mai auzit deja, faptul că lipsește capacitatea de primire uh, în centrele acestea. Deci migranții foarte vulnerabili în continuare ajung pe străzi uh, sau în apartamente improvizate. Ce facem concret ca să ne asigurăm că vor fi suficiente centre de recepție și dacă există eventual o filtrare ca să se vadă exact uh, care sunt cei mai vulnerabili, să nu ajungă tocmai copiii și vârstnicii în stradă și despre protecție acum. Au fost acțiuni uh, structurale de pushback uh, în Croația uh, și de aceea mulți ajung să fie blocați în ce în ce mai mult în Bosnia și Herțegovina și tind să ceară azil direct acolo. Dar ce am auzit noi este că în ultimii doi ani doar trei au primit statutul de uh, drept de azil, ceea ce arată clar că e o lipsă la nivel sistemic. Deci ce poate face UE pentru a consolida sistemul de protecție, în așa fel încât uh, să fie un acces garantat la o procedură standard uh, de azil. Isabel uh, Santos, ai ceva de adăugat? Vă voltar aici. Așa este. Vreau să menționez din nou resursele, resursele puse la dispoziție de UE. Uniunea Europeană nu poate continua să mențină această politică a închiderii frontierelor sale și să-i plătească pe alții, alte state, să se îngrijească de refugiați și să-i țină pe refugiați acolo, fără să se mai deranjeze, nici măcar să facă verificări în Uniunea Europeană, ca să vadă ce se întâmplă după aceea acolo. Sunt oameni care spun că înaltul comisar pentru refugiați vizitează tabere de refugiați, apoi se fac transferuri de bani și persoanele din tabere trăiesc în condiții îngrozitoare, absolut îngrozitoare. Chiar vreau să subliniez asta, sunt condiții oribile, inumane. Iar noi trebuie să verificăm felul în care se gestionează aceste sume de bani. Trebuie să fim conștienți că contribuția pe care o face Uniunea Europeană este relevantă. Trebuie să ne asigurăm că ea este bună sau să vedem dacă nu este bună. Să vedem dacă lucrurile sunt gestionate corect. Pentru asta se impun verificări. Ce se întâmplă la fața locului cu acești bani? Aceste întrebări, bineînțeles că nu se adresează nimănui în mod direct care e aici de la SAE, dar Discutăm despre niște sume uriașe de bani. Și având în vedere această sumă, nu înseamnă că putem să permitem ca oamenii aceia să fie tratați absolut oricum. Minorii sunt amestecați cu adulții, fără nicio protecție. Femeile neînsoțite sunt cazate în grup, fără niciun fel de protecție. Nu ne putem uh, salva conștiința spunând că, iată, am aruncat euro înspre problemă. Nu este suficient de bine. Nu asta trebuie să ne împace conștiința și să ne facă să ne simțim uh, bine când e vorba de aceste sume de bani. Așa că eu vreau să știu ce se face pentru a verifica ce se întâmplă cu banii, ce fel de inspecții, ce fel de verificări se fac cu privire la condițiile din aceste tabere, pentru că pot să vă spun că aceste condiții sunt înfiorătoare, rușinoase de-a dreptul și ar trebui să ne fie nouă rușine de faptul că ființe umane ajung să trăiască în asemenea condiții la marginea Uniunii Europene? Mulțumesc. Vă dau cuvântul pentru răspuns. Thank you. Vă mulțumesc. Voi încerca, în rezumat, să redau situația. Este vorba de asistență, după cum vă spuneam. Avem șase centre în Bosnia și Herțegovina. De exemplu, categoriile vulnerabile, minori nesoțiți, uh, femei, femei neînsoțite, familii cu copii. Dar uh, între primele lucruri pe care le-am făcut în decursul anului trecut a fost să construim o nouă facilitate am uh, recondiționat o clădire veche ca să putem duce acolo cele mai vulnerabile categorii, la BIHACI inclusiv cu posibilitatea de a beneficia de servicii educaționale. Situația nu este ideală. Până la urmă, asta e competența Bosniei și Herțegovinei. Fiind dat că anul trecut nici n-a fost guvern, tot a fost o provocare mare, dar chiar și așa am reușit să obținem suficiente paturi și suficiente adăposturi pentru persoanele care erau blocate în acea țară. și am uh, făcut apel pe lângă autoritățile naționale. A fost o întâlnire la nivel uh, înalt, organizată cu DigiNIR și DigiEco în 2019, deci la cel mai înalt nivel cu autoritățile din Bihaci pentru a vedea ce se întâmplă cu proprietățile care pot fi transformate în așa fel încât să devină centre de management. Facem presiuni pentru o actualizare la fața locului a strategiei pentru migrație și azil. O precondiție pentru absolut orice. Dar acestea sunt soluții pe termen mediu și lung. Și în continuare trebuie să acordăm atenție fiecare persoane în parte care se află în această țară. Sunt migranți însă care nu vor, nu vor cazare în uh, facilitățile finanțate de UE. N-avem ce face. Dar pentru cei care vor, mereu am găsit o cale. Chit că au fost uh, proteste din partea părții cele mai afectate din țară, a fost și parte către, a mesajul nostru către guvern. N-ar trebui să fie doar uh, uh Bos acea parte din uh, Bosnia și Herțegovina, vestul, care se preia migranții și ceilalți să nu-și asume răspunderea deloc în restul țării. Pentru noi a fost un pas înainte, că guvernul Federației Bosnia și Herțegovina a putut oferi în cele din urmă tabăra fostă militară aproape de Sarajevo. Și mai lucrăm uh, pe o locație similară pentru a reuși să obținem și acolo facilitățile necesare ca să ne asigurăm într-adevăr că există o capacitate de cazare suficientă în această țară care să acopere toate nevoile. Și nu în ultimul rând, și poate partea cea mai grea a muncii, este că, în mod obișnuit, gestionarea ar trebui să se facă predominant de către statul vizat. Putem compara cu Serbia sau cu Macedonia de Nord. Dar Bosnia și Herțegovina încă nu deține capacitățile de a prelua gestionarea migrației. Da, deci încurajăm ca treptat să preia această activitate. Obiectivul nostru este ca până la finele anului, măcar Bosnia și Herțegovina să poată prelua gestionarea centrelor. Deci doar centrele care există și sunt date în funcțiune. Și totodată noi vom face presiuni pentru a identifica locații care să fie dezvoltate cum trebuie, să fie să, de domeniu public dacă operezi uh, centre de migrație pe o proprietate privată, e departe de a fi uh, ideal. Apoi, nu în ultimul rând, a trebuit să muncim din greu ca să închidem facilitățile deloc potrivite ce erau folosite în această țară. Mulți au văzut imagine din Vuceac, unde ajunseseră să stea migranți, în ciuda opoziției manifestate de comisie, în ciuda spuselor Parlamentului European. Dar autoritățile în plan local din Bihar și una Saracanton au decis să facă asta. Pentru noi a fost o mare realizare că până la urmă, venind iarna, am reușit să închidem acel sit, să demolăm tot ce fusese construit acolo și acum vom munci din greu pentru că acest sit să nu fie redeschis în primăvară cu noul val de migranți. Merci beaucoup et... Mulțumesc foarte mult! Doresc să vă mulțumesc pentru spontaneitatea din răspunsul dumneavoastră. Cred că ar trebui să avem mult mai multe astfel de intervenții uh, din acea parte a sălii. Dau acum cuvântul lui Isabel Wiesler? sunt celelalte două întrebări venite din partea PP-ului. Vă rog, te rog. Donc, tu euh, me demandez, je commencerai par la question de... Am să încep uh, cu întrebarea domnului Leopold Lopez Hill, înaltul reprezentant și uh, SAE au vorbit despre rezoluția Cuba RCB 9200 pe 2019, adoptată de Parlamentul European în noiembrie 2019, uh, având uh, ca scop revizuirea dialogului politic uh, UE-Cuba. Cuba din 2016 a fost sub acest acord însă folosește violența forțelor de ordine, face arest arresturi, uh, arestări arbitrale ale uh, jurnaliștilor și uh, militanților pentru drepturile omului, iar numărul de prizonieri politici s-a ridicat la 300. În lumina celor de mai sus, credem că respectarea drepturilor omului trebuie să devină un, o condiție preliminară de către SEAE pentru, în baza acestui acord. Mulțumesc. Um, am un comentariu general, în primul rând. Uh, Uniunea Europeană și-a condiționat anterior uh, implicarea, dialogul cu Cuba de respectarea democrației și a drepturilor omului. Aceasta a fost uh, poziția comună la care am ajuns încă de mult, însă a fost clar că această politică a eșuat și că nu a dus la schimbările dorite. Uniunea Europeană, din contră, și-a pierdut relevanța și uh, influența în Cuba. Între timp am văzut uh, progrese în anumite sectoare, de exemplu libertatea de mișcare, uh, deschiderea către inițiativa privată. Prin urmare, uh, statele membre, cu susținerea covârșitoare a Parlamentului, au decis să abordeze o altă, să aleagă o altă abordare. Adică dialogul politic uh, pe un acord de cooperare, un dialog constructiv, cu alte cuvinte, și un dialog critic, desigur, pentru că ne dă posibilitatea de a ne consolida cooperarea cu Cuba, în același timp uh, punând bazele unui cadru în care putem să ne referim la chestiunile care ne îngrijorează. Acestea fiind, desigur, preocupările noastre legate de respectarea drepturilor omului. Dacă PDC îi permite Uniunii Europene să-și urmărească obiectivele, um, aceste obiective au rămas uh, neschimbate. În primul rând, să ajute Cuba să facă reformele politice și economice dorite, încet, dar totuși sunt reforme, sunt schimbări. Doi, să promoveze democrația și drepturile omului și trei, și foarte important, să îmbunătățim, să contribuim la îmbunătățirea vieților cubanezilor. După cum am spus, um, o parte esențială a acestui acord reprezintă drepturile omului. Uh, în luna octombrie a avut loc al cincilea dialog uh, pe tema drepturilor omului cu Cuba la Bruxelles în opinia noastră, acest dialog și-a atins obiectivul de, de a avea discuții oneste și de a avea un dialog constructiv, pentru că au fost, uh, am putut uh, aduce în discuție toate chestiunile care ne uh, preocupau. La fel l-a făcut și Cuba, a, ne-a indicat aspectele pe care le consideră problematice în Uniunea Europeană. Lucruri naturale într-un dialog între parteneri. Am subliniat și am abordat și subiectele uh, în privința cărora nu suntem de acord. Am uh, spus Cubei clar că ne așteptăm uh, ca orice țară să respecte libertățile fundamentale și demnitatea umană. Ne-am referit la cazurile care ne preocupă în cazul Jose Daniel Ferra, de exemplu, pe 20 decembrie, împreună cu statele membre, am făcut un demers în legătură cu acest caz și vom uh, face la fel atât timp cât vor exista preocupările noastre. Mulțumesc. Izabel, nu știu dacă dorești să răspunzi. Uh, ai uh, cuvântul pentru a doua întrebare, Izabel. A doua întrebare este depusă de uh, Janina Ohoșca. Pe 20 noiembrie am sărbătorit 30, cea de-a 30 aniversare a Convenției Drepturilor Copilului. Uh, raportul recent al Lancet Countdown spune că un uh, copil născut azi va trăi într-o lume cu 4 grade mai caldă decât, în, decât media preindustrială cu schimbări climatice care vor afecta sănătatea umană din copilărie până în adolescență și la vârsta adultă. În întreaga lume, copiii sunt cei mai afectați de schimbările climatice. Ce fel de măsuri pentru viitor și pentru acțiuni viitoare ia SEAE uh, pentru uh, a combate eficient schimbările climatice pentru generațiile viitoare și pentru a proteja minorii? Mulțumesc! Mulțumesc! Dominic Porter uh, va răspunde la această întrebare. Mulțumesc, domnule președinte. Nu putem uh, să contestăm faptele în întreaga lume, așa cum ați spus și dumneavoastră, copiii sunt cei mai afectați uh, de schimbările climatice și dacă nu uh, le oprim, schimbările climatice vor fi principala, principalul factor care va afecta viețile tuturor din toate punctele de vedere. Ieri Greta Thunberg a fost foarte directă, dezarmant de directă la Davos ne-a spus uh, să ne unim în spatele uh, științei și nu putem uh, ignora acest apel. Raportul la care s-a referit deputata se referă la o lume în care am putea trăi. Dacă facem ceea ce spunem că vom face în Uniunea Europeană, dacă atingem obiectivul ambițios de 1,5-2,5%, vom vedea că în, până fac șase ani în Regatul Unit nu se mai forează cărbuni și că până în 2050 Uniunea Europeană ajunge neutră din punct de vedere al carbonului, în conformitate cu uh, angajamentele uh, Consiliului European din decembrie. Însă provocarea schimbărilor climatice, fiind una globală, necesită un răspuns global. Pactul ecologic este propunerea noastră de a uh, Um, răspunde la aceste provocări, permițându-ne să dăm un exemplu uh, um, croind un drum dificil. Uniunea Europeană uh, este vinovată pentru 9% din emisiile globale. Nu vom, acțiunile noastre nu vor avea un impact chiar atât de mare. Comunicarea uh, pactului ecologic are o dimensiune externă importantă. Acum lucrăm strâns cu Comisia uh, în legătură cu acele uh, părți din uh, pactul ecologic care afectează cei mai mulți copii, în ceea ce este lanțul alimentar și acțiuni la nivel local. Um, în altul reprezentant, domnul Borel, dă dovadă de o hotărâre fără precedent de a promova și de a face presiune asupra țărilor pentru a-și crește ambițiunile. Uh, după um, conferința părților privind clima de la Madrid, domnul Borel le-a spus, în urmă cu două zile, luni, că sarcina lor nu este doar să facă față crizei imprevizibile din această clipă, ci uh, crizei climatice care deja este aici și care este cu totul și cu totul uh, impre imprevizibilă. Uh, trebuie să o combatem mai viguros, cu eforturi susținute, pentru că altfel um, stabilitatea și securitatea vor fi și mai amenințate. Uh, a reușit să obțină uh, aprobarea unor concluzii uh, ferme în legătură cu diplomația climatică. Noi știm ce avem de făcut la SAE. Obținerea nivelului subține din nivelului politic uh, ne permite să facem ceea ce dorim și anume să avem o abordare mai dură față de țările partenere, să le cerem să facă mai multe, să uh, precizeze mai clar ce vor face. Lucrăm cu uh, G20 uh, și cu partenerii uh, mai vulnerabili, făcând presiune asupra lor pentru a-și intensifica eforturile, pentru a fi cât se poate de ambițioși. Avem multe instrumente, de la politici financiare la politici comerciale. Luni, mai mulți miniștri de externe au uh, legat problema direct de drepturile omului, atât la nivel de conținut, cât și în ceea ce privește apelul la partenerii noștri pentru a face mai multe uh, în sensul acțiunii climatice, mai ales dacă nu uh, au iau măsuri la acest nivel. Recent uh, am adoptat uh, îndrumări referitoare la apa potabilă și la um, salubrizare. Acest lucru afectează foarte mult vulnerabilitatea copiilor, um, accesul lor la apă. Am actualizat recent îndrumările privind respectarea drepturilor copiilor. În toate politicile, acțiunile și programele trebuie să incorporăm aspecte legate de drepturile copiilor. Uh, și în alte sectoare, precum energia, agricultura, transportul, comerțul și uh, industria, toate uh, aceste aspecte fiind parte din pactul ecologic. Dacă dorim ca lumea să se mișe să acționeze atât de repede cât ne dorim, avem datoria de a fi noi lideri în uh, circunstanțele geopolitice actuale. Știm că uh, nimeni nu-și va asuma acest rol de conducere dacă nu o facem noi. Isabel, dorești să mai uh, adaugi ceva? Nu, mulțumesc foarte mult. Trecem uh, direct la punctul următor și anume un schimb de opinii cu Veronica Escobar, uh, deputată în uh, Congresul American, uh, având în vedere viitoarea vizită a subcomisiei noastre în El Paso și la Washington, sur euh, cette question euh, particulièrement. Doamna Escobar a fost foarte activă în legătură cu chestiunea migranților la granița dintre Statele Unite și Mexic. A participat uh, um, la uh, reuniunea um, cu uh, Mexic. Vreau să-i mulțumesc uh, colega noastră însă care s-a ocupat de acest dosar ne va părăsi uh, odată cu Brexitul. Vreau să-i mulțumesc și uh, colegului meu, Massimiliano Smerilio, care este președintele Delegației Parlamentare Mixte UE-Mexic. Cred că este foarte important să putem lucra aici împreună cu to- ca toate celelalte delegații. Avem plăcerea de a fi uh, în prezența doamnei Veronica Escobar, membra a Congresului Statelor Unite. Dragi colegi, ați avut ocazia să o întâlniți la uh, ultima reuniune um, în Statele Unite. Parlamentul European va face o vizită la El Paso și vom actualiza raportul referitor la situația la granița SUA-Mexic Parlamentul European, prin rezoluția sa, și-a exprimat profunda îngrijorare în legătură cu situația migranților și solicitanților de azil în, la frontiera între America și Mexic, în special situația copiilor migranților. Am subliniat con- condițiile deplorabile uh, Uh, din uh, taberele de migranți, instalațiile sanitare inadecvate și nu numai. În plus, uh, familiile au fost separate, copiii au fost despărțiți de părinți și noi am insistat asupra faptului că gestiunea frontierelor trebuie să se facă în conformitate cu standardele internaționale în materie de drepturi ale omului. În discuțiile pe care le-am purtat astăzi am vorbit despre faptul că Europa nu trebuie să se mai îndepărteze de obiectivele sale. Dacă avem posibilitatea de a uh, Uh, discuta uh, cu Statele Unite uh, și noi trebuie să fim foarte atenți la modul în care noi încine gestionăm migrația pe teritoriul european atunci când migranții încearcă să ajungă pe teritoriul european. Doamnă Escobar, am să vă dau cuvântul imediat. Îmi face mare plăcere să vă avem alături de noi. Aveți cuvântul. Sunt onorată să vă avem alături de noi. So much. First and foremost, I want to thank all... Vă mulțumesc foarte mult. And for your voice on this issue. În primul rând pentru munca dumneavoastră incredibilă, rezoluția pe care ați adoptat-o transmite un mesaj foarte important, nu doar uh, către Statele Unite ale Americii, ci către întreaga lume cu privire la condițiile inacceptabile legătură cu tratamentul inacceptabil al migranților la granița dintre SUA și Mexic. Ați menționat uh, orașul El Paso, at the center of the storm, so to speak, uh, with regard to the Trump administration's anti immigrant policies. From the beginning of the. De la începutul actualei administrații, președintele Trump a spus foarte clar că va face tot ce este în putință pentru a controla uh, frontiera. Însă aș vrea acum să vă spun câteva cuvinte în legătură cu orașul El Paso și să vă spun de ce aceste măsuri sunt atât de îndăunătoare. El Paso este un oraș foarte sigur și foarte primitor, o comunitate binațională, e una dintre cele mai mari comunități binaționale din lume împărțim apa, aerul, istoria, trecutul, avem familii în comun cu Mexicul și suntem un oraș al punților și în foarte multe privințe suntem noua Ellis Island. Știți că în SUA s-a sărbătorit recent statua libertății, care este privită drept uh, un simbol al moștenirii noastre, trecutului nostru. Însă eu aș spune că granița dintre SUA și Mexic reprezintă uh, Ellis Island modernă. E baza să nu uităm care este trecutul nostru și să nu uităm că suntem o națiune de imigranți. De câteva decenii, El Paso a fost unul dintre orașele considerate ca fiind cele mai sigure din SUA. Și dacă te uiți la datele statistice, majoritatea comunităților de frontieră, majoritatea comunităților de la frontiera de sud sunt mult mai sigure decât uh, marile orașe americane sunt mai sigure decât alte orașe americane de aceeași dimensiune. Și asta e mărturia faptului că uh, comunitățile imigrante <laughs> sunt sigure nu în ciuda imigranților, ci datorită acestora. Cam 40% din alegătorii mei, cei din circunscripția asta, sunt imigranți. Un număr semnificativ. Ca populație, 85% e populația ispană cu rădăcini care merg adânc în istoria Mexicului și sărbătorim asta, celebrăm asta, e un lucru de care, cu care ne mândrim și străinii care ajung în comunitatea noastră sunt bineveniți, sunt primiți cu brațele deschise și au fost întotdeauna. Acum 5 ani am început să vedem cum vin și familii din America Centrală în El Paso. În anii de dinainte, celor care ajungea, cei care ajungeau erau în general bărbați singuri mexicani care mm, fugeau de grănicerii americani pentru a putea intra pe teritoriul american și pentru a putea lucra să trimită bani acasă, pentru ca familiilor să supraviețuiască. Deci erau migranți economici, marea majoritate care își doreau să se întoarcă la un moment dat în țara de origine. Vreau să vină să câștige niște bani în SUA, după care să se întoarcă acasă. Însă lucrurile s-au schimbat semnificativ în urmă cu 5-6 ani și mulți dintre noi din această comunitate și azi de la, de la frontiera de sud au început să vadă că s-a schimbat uh, Ehm, acest model de migrație. Au început să sosească familii. La început ehm, destul de puține, însă la sfârșitul anului 2018 am început să vedem cum eh, din ce în ce mai multe familii au început să soțească. Numărul acesta a crescut semnificativ. Și vă voi spune, eu cred că este o serie de motive pentru asta. În principal, primul motiv, retorica președintelui, care a alimentat exodul din America Centrală. Când ai un președinte care spune că va construi uh, un minunat uh, zid de la Pacific la Atlantic și că va închide imigrație, ei bine, multe dintre aceste familii au rude în Statele Unite ale Americii și mulți au văzut că acum e ultima lor șansă să-și reîntregească familie și au pornit-o la drum. Deci propriile declarații ale președintelui au stârnit, au alimentat acest exod din America Centrală, însă și acolo există uh, niște condiții îngrozitoare de trai care au fost practic un motiv pentru a pleca. Violența. În America Centrală a crescut foarte mult nivelul de violență. Situația economică a migraților s-a înrăutățit și s-a înrăutățit mai ales din cauza faptului că președintele a ales să suspende ajutoarele și a ales să nu se implice în mod pozitiv cu liderii din emisfera sudică. Deci când SUA își retrage sprijinul și când vedem că lucrurile din emisfera noastră devin mai nesigure, din asta, de asemenea, îi uh, determină pe migranți să pornească către SUA. Și cinstit vorbind, am văzut și oameni care fug de sărăcia extremă și de foamete. Avem o criză globală cu care ne confruntăm cu toții, a schimbării climatice, criză care face ca acești oameni să nu mai poată trăi acolo în America Centrală. Oamenii pe vremuri puteau să trăiască acolo, să-și producă propria hrană, însă acum nu mai reușesc să o facă. Alte femei care trăiau acolo de generații au fost uh, strămutate din cauza marilor corporații care le-au uh, luat pământurile, deci totul este strâns legat de fapt, într-un fel sau altul. Și asta, astfel s-a ajuns la acel moment, la sfârșitul anului 2018, când Departamentul de Securitate Internă și această uh, administrație au fost uh, uh, luate prin surprindere, deoarece au fost luați pre nepregătite de pal, deci a fost începutul unei crize. În decembrie 2018, doi copii migranți au murit în timp ce erau în custodia autorităților americane. Și asta a declanșat un lanț de evenimente uh, la care a fost martor întreaga lume, această comunitate. Cruzimea a fost de neimaginat, o cruzime de care nu credeam capabilă uh, țara mea. Nu credeam că se poate întâmpla asta în Statele Unite ale Americii. Eh, imediat după asta, autoritățile au început să despartă familiile, deci, practic, erau smulși copiii din brațele familiilor lor. Și El Paso a fost, practic, eh, locul de încercare, de testare pentru aceste proceduri atât de crude, de lipsite de orice fel de uh, omenie și care constituiau o încălcare a drepturilor migraților. Am tot auzit despre întâmplări uh, îngrozitoare, copii care au fost traumatizați. Am aflat că cel puțin 5.000 de familii au fost despărțite la acea frontieră. Asta înseamnă că cel puțin 5.000 de copii care au ajuns pe teritoriul SUA cu familiile lor, deoarece aveau nevoie de ajutor, fugeau de sărăcie, deci ce au găsit în Statele Unite ale Americii? O situație mai groaznică decât orice și-ar fi imaginat ei. Autoritățile din această țară au uh, uh, traumatizat o întreagă generație de copii din America Centrală și pe părinților. Unii dintre ei erau chiar copii de sub 2 ani, chiar și nou născuți au fost separați de mamele lor imediat după naștere. Vă puteți închipui așa ceva? Vă puteți închipui un loc unde guvernul din una din țările cele mai bogate și democrate să facă asta unor alte ființe omenești. Și asta este doar un exemplu al acestor politici atât de crude. Există și alte politici marcate de cruzime care au fost puse în aplicare. Una ar fi acele protocoale de protecție a migranților, care de fapt nu numai că nu-i protejează pe migranți, ci practic uh, le ia orice drept de a avea la azil. Deci, după ce pui piciorul pe teritoriul american, ai dreptul să ceri protecție azilare de la acel guvern. Și legislația noastră stabilește că trebuie să te bucuri de un demers administrativ în acest sens. Deci să ai ocazia de a fi văzut, de a fi ascultat de guvern pentru a explica de ce ai nevoie de protecție. E bine, administrația Trump ce a făcut? Pe măsură ce indivizii solicită azil, cei din America Centrală, deci persoane care fug de violență și de persecuție și sărăcie, ei bine, acele persoane primesc un document și sunt trimise înapoi în Mexic. Sunt trimise să aștepte pentru convocarea la întâlnirea cu guvernul pe teritoriul unei țări necunoscute, Mexicul, unde n-au prieteni, n-au un loc unde să stea, n-au nicio posibilitate de a se hrăni, de a câștiga un ban. Și ce s-a întâmplat ca rezultat al acestei politici? această administrație a creat un teren foarte fertil pentru activitățile um, criminale uh, care practic uh, uh, se folosesc de acești migranți. Femei au fost răpite, au fost uh, uh, abuzate sexual de Poliția Federală Mexicană chiar un tată a fost răpit în timp ce uh, mergea să cumpere scutece pentru bebelușul lui. Au fost cazuri de migranți care au dispărut complet și toate acestea se întâmplă deoarece acest guvern refuză să respecte propriile noastre legi cu privire la azil. Uh, s-au mai creat și alte politici care au fost mm, marcate de cruzime și sunt nedrepte, însă uh, Ceea ce au în comun toate aceste politici este o dezumanizare a persoanelor cele mai vulnerabile care ajung pe teritoriul SUA uh, cerând ajutor. Vă spun din nou, niciodată nu mi-aș fi imaginat că în țara mea oamenii pot fi tratați așa. E traumatizant. Voluntarii noștri oameni care se implică civic, care au oferit uh, hrană și care au adunat uh, bani pentru a le cumpăra corturi și um, pături pentru că oamenii ăștia să nu înghețe de frig noaptea, așteptând să aibă și o șansă la visul american, uh, așteptând în Mexic. Deci acești voluntari sunt uh, obosiți, extenuați, uh, traumatizați avocații noștri, care nu doar că trebuie să găsească o cale de a-i apăra pe migranții care sunt deja pe teritoriul statului, dar care își pun în uh, pericol propria siguranță când merg în aceste teritorii, care au ajuns acum să fie atât de periculoase încât nici măcar nu mai poți să mergi acolo noaptea. Deci pentru fac asta doar pentru că acești oameni să se bucure de, un, uh, de o procedură juridică corectă. V-aș putea povesti ore în șir ce orori se produc prin aplicarea acestor politici. Însă vă voi spune care este cel mai grozitor și înspăimântător lucru și cel mai periculos. Pe măsură ce aceste familii și acești indivizi au fost uh, împinși, uh, să zicem așa, în afara radarului american, din ce în ce mai puțin reporteri și jurnaliști raportează în legătură cu ce se întâmplă și știm că avem nevoie de transparență, vrem să se facă lumină, vrem ca lumea să știe ce se întâmplă acolo. Și de aceea vă sunt recunoscătoare în mod deosebit nu doar pentru rezoluția dumneavoastră, ci și pentru eforturile dumneavoastră de a vă deplasa la El Paso pentru a vedea direct și pentru a spune lumii ce se întâmplă acolo. Pe lângă dramele pe care le vedem aici. Vedem această dezumanizare a persoanelor cele mai vulnerabile. Deci pe lângă asta, pe 3 august anul trecut, am trecut prin ceva extrem de traumatizant pentru noi. Și anume un terorist eh, din SUA care a ales această comunitate în mod eh, voit pentru a măcelări mexicani și imigranți. Acest atentat terorist îngrozitor s-a întâmplat deoarece există lideri în țara noastră care pun gaz pe focul rasismului și care încurajează xenofobia, um, atitudinile bigote. Avem un președinte care, din punct de vedere, este un rasist. Omul lui, um, Steven Miller de la Casa Albă este un supremacist alb. Și asta, ei sunt cei care stabilesc agenda imigrației. Oameni care fac tot ce le stă în putință, care folosesc un limbaj ce uh, atâță ura. Acel limbaj, iată, are consecințe concrete și știm asta. Cei care au studiat istoria știu ce se întâmplă când rasismul prinde rădăcini în sânul unui guvern. Uh, de aceea, eu mă tem pentru țara mea, mă tem um, pentru soarta acestor migranți vulnerabili și cred că anul acesta, 2020, va fi o piatră de încercare pentru națiunea noastră, pentru alegătorii noștri. Însă depinde de noi toți să tragem un semnal de alarmă aici și să ne amintim că fiecare individ este un om, fiecare om de pe planeta asta. Și cei care vin la noi uh, cerându-ne ajutorul, de deci cel mai rău lucru pe care poți să-l faci față de acești oameni, este să-i tratezi cum sunt tratați acum. Acum, dacă aveți orice fel de întrebare, cu mare plăcere vă voi răspunde. Vă mulțumesc tuturor. Uh, e important să rămânem uniți și să combatem rasismul și această dezumanizare. Și știu că împreună putem să reușim. Vă mulțumesc foarte mult pentru această ocazie pe care mi-ați oferit-o astăzi. Vă mulțumim foarte mult, Veronica. I will give the floor. Acum le voi da cuvântul colegilor noștri. Începem cu Massimiliano. Sunteți prima persoană, după care și ceilalți. Si, grazie, ringrazio. Vă mulțumesc foarte mult. Maria, îți mulțumesc pentru această invitație. Eu cred că e foarte important să avem un dialog și să cooperăm um, noi, diferitele structuri ale Parlamentului European. Îi mulțumesc, doamne Veronica Estobar, pentru mărturia dură pe care ne-a prezentat-o astăzi aici. E o mărturie care însă e exemplară. Dumneavoastră v-ați uh, început uh, prezentarea vorbind despre El Paso, un model posibil de integrare. Dumneavoastră ne-ați demonstrat că până la urmă lucrurile pot funcționa. Și pot funcționa dacă mm, se implică autoritățile publice, pot funcționa dacă fluxurile migratorii nu devin un fel de țap ispășitor, un inamic uh, împotriva căruia să clădești un consens electoral. Însă, dincolo de El Paso, e deci, problema dramatică a întregii frontiere dintre SUA și Mexic. Frontiere unde oamenii își pierd viața. 497 de oameni în 2019. Acestea sunt decezele oficiale, cifrele oficiale pe care le avem. Câte alte persoane poate mor de care nu aflăm noi violența împotriva migraților, 600 de denunțuri în 2019 și aici știm foarte bine că asta e doar o mică parte din ceea ce se întâmplă în realitate. Situația solicitaților de azil, situația minorilor, situația persoanelor vulnerabile, situația persoanelor um, gay, lesbiene, transexuale care ajung la această frontieră și, bineînțeles, condiția specifică a femeilor ci violența împotriva femeilor care are loc acolo. Chiar și, la adre- și împotriva celor persoane care rămân blocate la frontieră. Între 5.000 și 8.000 de persoane nuclee, fami- de familii, practic, care au fost separate de la începutul acestei proceduri, din 2017 încoală. Fluxurile migratorii, bineînțeles, au de-a face cu ce se întâmplă în Mexic la nivel interior, însă e vorba până la urmă de o regiune mult mai amplă aici. Există oameni care pornesc din Salvador, din Honduras, din Guatemala, Guatemala. Deci întreaga regiune a Americii Centrale este aici vizată. Nu e vorba doar de legătura dintre Mexic și SUA. Și în ultimul rând, problema crimei organizate. Deci nu trebuie să aibă avaluată această problemă. Deci traficul de ființe umane e un adevărat business acesta. Uh, care are loc la această graniță. Bineînțeles, Comisia de Drepturi ale Omului se ocupă de acest subiect, însă noi, delegația UE Mexic, vrem și noi să dăm o mână de ajutor și să intervenim în aceste discuții specifice. Vom avea aici la Bruxelles o delegație coordonată de senatoarea Sitlaci Hernandez Duran. Vor veni aici pe 3-4 februarie la Bruxelles. Avem de asemenea mese de lucru specifice tocmai uh, în legătură cu această chestiune, violența de gen. Și poate că și atunci vom avea ocazia să aprofundăm acest subiect. În orice caz, dragă Verenuca, îți mulțumesc foarte mult pentru mărturia ta și suntem la dispoziția ta pentru a colabora. E, cum e... Pentru a încerca să conferim uh, mai multă vizibilitate evenimentelor de acolo pentru a veni și cu soluții concrete. Massimiliano. Uh... Mulțumim, Massimiliano. Îi dau cuvântul acum doamnei Isabel Visler. Merci beaucoup. I'm very happy to see you again. Mulțumesc uh, foarte mult, mă bucur uh, foarte mult să vă revăd după uh, călătoria noastră în Statele Unite. Vă mulțumim pentru modul în care ne-ați primit. Aștept cu nerăbdare să ne reîntâlnim în curând. Cred că este foarte important să discutăm despre acest subiect, deoarece avem tendința să căutăm uh, în alte țări care funcționează altfel problemele de drepturi ale omului. Uh, dar atunci când uh, sunt țări prietene, cum este cazul de față, pentru că văd cum putem discuta cu doamna Escobar și știu că suntem prieteni. Dar chiar și atunci când discutăm despre țări prietene, trebuie să spunem lucrurilor pe nume, pentru că drepturile omului sunt aceleași peste tot. Ați explicat uh, extins toate problemele existente. Nu doresc să revin asupra acestor puncte. Dar uh, când am uh, pregătit rezoluția, mi-amintesc că am fost frapată de numărul de investigații, de închete uh, efectuate de autoritățile americane. S-au făcut uh, rapoarte foarte complete. M-am gândit că legislația și funcționarea, modul de funcționare al statului american are mecanismele necesare de control. Însă am impresia că după aceste investigații nu a existat o continuare. Și cred că acolo este o lacună foarte mare. Aș vrea să ne spuneți uh, opiniile noastre în legătură cu acest lucru. Care a fost continuarea? Care au fost consecințele acelor rapoarte? Pentru că este foarte uh, periculos și noi avem uh, propriile noastre probleme cu migranții, nu întotdeauna uh, acționăm uh, într-un mod de care putem fi mândri, uh, nu putem uh, arăta paiul din ochiul celuilalt dacă nu vedem bârna din ochiul nostru. Dar uh, cum, uh, ce putem face uh, ce putem face, ce discurs putem avea noi vis-a-vis -vis de persoanele din Statele Unite care au un discurs cât mai represiv. Ce putem face pentru ca atitudinea să nu devină și ea atât de potrivnică migranților. Și vă mulțumesc foarte mult pentru tot ce faceți. Mulțumesc, Izabel, uh, din punctul uh, din partea grupului socialiștilor Ditmar. Mulțumesc uh, foarte mult, doamnă Escobar, pentru prezentare și pentru informații. Ați descris situația la granița dintre Statele Unite și Mexic. Situația acolo nu diferă foarte mult de granițele externe ale Uniunii Europene granițele de la Mediterană este similară. 35 de mii de uh, copii, de minori neînsoțiți, uh, de bărbați și de femei și-au pierdut viețile. Taberele de refugiați sunt uh, supraaglomerate și așa mai departe. Refugiații trăiesc în Bosnia-Herzegovina sub cerul liber. Deci situația dumneavoastră nu diferă foarte mult de cea cu care ne confruntăm în Europa. Autoritățile americane au acțiuni țintite împotriva persoanelor care apără drepturile migranților în zona graniței uh, americane cu Mexic. Uh, persoanele sunt monitorizate fără temei legal și le sunt uh, ascultate telefoanele mobile. Poate uh, juca uh, Congresul vreun rol uh, în acest, această încălcare a drepturilor omului? Ce puteți face în calitate de membru a Congresului în acest sens? Mie de oameni din Honduras și din El Salvador fug și acest lucru se întâmplă în multe regiuni din lume pentru că uh, Mexicul nu dorește să supere Statele Unite, acești oameni au fost opriți. Carlos Martinez a spus că um, zidul de la granița de sud a înghițit și ultima caravană de migranți. Oamenii au fost încărcați în autobuze, duși într-un loc sigur, uh, închiși și cel mai probabil au fost deportați. Deportarea nu ține cont de drepturile omului. Cum evaluați situația drepturilor omului pe viitor? Mulțumesc, mulțumesc Dietmar. Irina, din partea grupului Renew, are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, Veronica. Mă bucur foarte mult uh, să te revăd. Uh, îți mulțumim uh, că primești delegația noastră la Washington. M-am bucurat... Mă bucur foarte mult că te văd în ultimele nouă zile de mandat aici. Îmi pare foarte rău că nu voi putea veni în delegație, dar pot să te asigur că voi lupta în continuare pentru drepturile migranților și refugiaților din uh, rolul pe care îl voi juca uh, în viitor, indiferent uh, care va fi acesta, și mă voi gândi în mod special la soarta familiilor de la granița între Mexic și Statele Unite. Uh, de la bun început de când s-a redactat această rezoluție, eu am fost uh, foarte dornică să facem această misiune și să păstrăm uh, subiectul între prioritățile cetățenilor europeni. Pentru că am petrecut trei ani foarte fericiți în Statele Unite ca studentă și întotdeauna am considerat că Statele Unite sunt garantul multilateralismului și uh, al drepturilor omului în lume. Să nu uităm că o vastă majoritate a europenilor au venit în Statele Unite, fie ca migranți economici, fie ca refugiați uh, de drepturi ale omului. Deci a fost uh, un mare șoc pentru mine să văd uh, imaginile înfiorătoare um, și să aud vești și știri despre copii separați de familii și de acele abuzuri flagrante ale drepturilor omului. Chiar prin rândul persoanelor celor mai vulnerabile. Nu doar că m-au șocat în sine abuzurile, care sunt uh, ele însele șocante, dar am fost uh, șocată să văd că acest lucru se petrece în Statele Unite. Noi, uh, occidentalii, nu mai avem un ascendent moral. Nu mai putem uh, da lecții națiunilor rebele despre drepturile omului. Din păcate, acest lucru uh, nu mai este valabil uh, nici în cazul Statelor Unite și, din păcate, nici în cazul uh, anumitor state europene. Sper că delegația la El Paso va păstra subiectul pe ordinea de zi și că va face mai multă presiune asupra administrației americane. Întrebarea mea ar fi, care crezi că este cel mai important lucru pe care îl poate face în timpul vizitei sale această delegație. Uh, ce întrebări uh, crezi că trebuie să punem? Eu deja am început să pun câteva întrebări și de la administrația americană am primit înapoi fie uh, niciun răspuns, fie uh, răspunsuri care neagă uh, tot. Uh, Cum putem uh, obține dovezi? Uh, de unde putem obține cifrele pe care să le prezentăm autorităților americane? Lucrați cu anumite uh, organizații pentru drepturile omului cu care putem lua și noi legătura, pentru că avem nevoie de argumente solide când va merge acolo delegația. De asemenea, aș dori să ne spui care sunt previziunile tale? Care crezi că va fi tendința uh, anul acesta? Nu în ceea ce privește alegerile, nu dorim să vorbim despre acest subiect, dar în ceea ce privește politica și eventualele schimbări care se vor petrece, uh, în opinia ta, în acest an. Mulțumesc, uh, Ina Isabel Santos. Bună ziua, îmi pare bine să te revăd. Sper să te revăd în curând. Te-am ascultat și uh, mă gândeam că faptul că nu avem uh, memorie distruge umanitatea. Uităm că și noi am fost uh, migranți în Europa, că am fost și noi refugiați în Europa și același lucru se întâmplă și în Statele Unite. Memoria ne face umani și uh, tot ea ne poate distruge umanitatea dacă lipsește. Aș avea câteva întrebări pentru tine. În uh, Europa citim știri despre ce se întâmplă în Mexic, ce, se, ce se întâmplă cu traficul de ființe umane, ce abuzuri au loc, ce suferă acești oameni uh, care încearcă să ajungă în Statele Unite și greutățile acestor persoane. În același timp, citim despre uh, afacerile care se fac în centrele pentru migranți. Condițiile din centrele pentru migranți, conform uh, informațiilor noastre, sunt foarte precare. Prețul plătit companiilor private nu este chiar atât de scăzut încât să justifice aceste tratamente uh, Așa că totul s-a transformat într-o afacere. Ne, puteți, ne poți furniza informații în legătură cu acest lucru. Mulțumesc, Isabel. Am și eu o întrebare, Veronica. Când vorbim despre Statele Unite, întotdeauna vorbim despre multilateralism și despre faptul că administrația Trump nu mai face parte din uh, multilateralism și Statele Unite nu mai uh, fac parte din uh, multilateralism. Uh, când vorbim despre mediu și despre acordul la Paris, uh, uh, um, într-adevăr vorbim despre același lucru, însă nu vorbim niciodată despre pactul global. Uh, Statele Unite nu fac parte din acest acord. Există acest subiect în Statele Unite. Cum uh, se percepe faptul că Statele Unite nu fac parte din uh, discuție la nivel multilateral în legătură cu impactul uh, global și drepturile omului uh, în cazul migranților. Îți mulțumesc, Veronica, și îți dau cuvântul. Mulțumesc, sunt foarte multe întrebări, am să încerc să le să răspund la toate și am să încerc să întrepătrund răspunsurile, pentru că multe dintre întrebări sunt, uh, de fapt, toate întrebările sunt excelente și am să răspund uh, la toate printr-un singur răspuns. Începând cu întrebările lui Isabel în legătură cu resursele disponibile pentru migranți. Da, au fost mai multe uh, anchete din partea Congresului, însă se pare că nu există o continuare. Și ce putem face despre ca să nu se înrăutățească și mai mult situația. Anul trecut am invitat uh, membrii uh, ai Congresului la graniță. Am primit uh, peste 12 delegații la El Paso, delegații de membri ai Congresului. 17% din Congres a venit la El Paso într-o perioadă foarte scurtă de timp, pentru că după sfârșitul lui iulie nu am mai avut delegații. A avut loc acolo un incident uh, și uh, a început apoi vacanța și s-au oprit vizitele. Acum toată lumea candidează, este an electoral și e greu să-i determinăm pe oameni să călătorească într-o astfel de perioadă, dar vom încerca să o facem. Uh, acest proces a ajutat totuși, a deschis ochii multor membri Departamentul de Afaceri Interne a făcut uh, câteva schimbări, nu prea mari, dar uh, în principiu s-a mers pe ideea controlării administrația prin fondurile pe care uh, le furnizăm. Nu am avut atât de mult succes cum ne-am fi dorit. pentru că știți că Um, Congresul este, Camera Reprezentanților este controlată de uh, democrați, partidul meu, dar Senatul este controlat de, repre, de uh, republicani. Uh, și Senatul este cel care decide că se construiesc garduri cu acei bani. Pot să vă spun că deși presa nu mai acordă foarte multă importanță uh, acestui subiect, în continuare primesc foarte multe întrebări de la membrii Congresului în legătură cu situația de la noi. Uh, Comisia pentru uh, Securitate Internă și Comisia pentru Buget um, îmi, pune mul- multe întrebări și noi încercăm să controlăm administrația prin fondurile pe care le alocăm. Cred că Ceea ce este important la acest dialog um, și ce este important în vizitele pe care le-ați făcut și pe care le veți face la El Paso, uh, este că acest fenomen se petrece peste tot în lumea. Vedem tipare de migrație care se schimbă. Volumul de migranți crește pentru că lumea este tulbure, pentru că există schimbări climatice, pentru că uh, Uh, au loc războaie pentru că oamenii suferă de sărăcie și sunt multe motive. Acest lucru uh, este problema noastră comună. Putem înțelege ce se întâmplă peste tot, la mine, la voi, pentru a putea găsi soluții împreună. E important uh, să înțelegem uh, cum uh, gestionează țările fluxurile migratorii. Este un fenomen natural. Ființele umane circulă pe glob. Dar atunci când legăm acest lucru, începem să ne creăm probleme pentru noi. În martie am fost în Iordania împreună cu membrii unei comisii la care particip. Um, comisia referitoare la uh, arme din Camera Reprezentanților. Uh, această graniță din Iordania este cea mai periculoasă din lume. Nu au gard, nu au zid și nu tratează totuși refugiații ca și cum ar fi niște infractori. Am mers la centrul lor de procesare, am făcut un tur al acestuia și, ca să aveți puțin context, în El Paso sosesc uh, mii de oameni în comunitatea noastră. Uh, și în centrul nostru de procesare oamenii rămâneau 30, 60, chiar și 90 de zile în condiții absolut deplorabile, fără toalet, fără să poată face baie săptămâni la rând, cu uh, mâncare foarte proastă. dacă s-ar ține așa animalele, îngrijitorii lor ar ajunge la închisoare. Uh, și am întrebat în Iordania cât uh, durează procesarea unui refugiat. Uh, pentru ei, procesarea înseamnă punerea uh, refugiatului în contact cu serviciile sociale, nu înseamnă închiderea refugiatului. Procesarea unui refugiat înseamnă pentru ei ajutarea acelei persoane, cum îi găsești un adăpost și cum îi găsești un mod în care să-și câștige existența. I-am întrebat cât vă ia să faceți procesarea. Persoana care ne-a făcut uh, turul uh, se jena să ne spună ne pare rău că durează prea mult, dar știți cât, cât timp uh, durează procesarea la ei? Două ore. Două ore. Noi, într-o țară mult mai bogată, cu resurse pe care alte țări și le aș dori, și le-ar dori, ei bine, noi ținem migranții în centrul de procesare 90 de zile și apoi îi punem sub acuzare, nu-i ajutăm deloc. Deci cred că această vizită uh, în Iordania mi-a deschis ochii Credeți-mă, înțeleg prea bine că sunt alte probleme. Știu că nu e vorba de un proces sau de un mediu perfect, dar uh, v-am dat acest exemplu și vi l-am împărtășit pentru că trebuie să vorbim despre acest lucru. Trebuie să vorbim pentru că este răspunderea noastră comună și pentru că avem obligații comune și că putem găsi soluții împreună. Trebuie să fim responsabili unii în fața celorlalți. Și una dintre problemele comune uh, reprezintă schimbările climatice. Nu putem uh, analiza aceste provocări uh, ca fiind de competența noastră ca stat și de competența altei țări separat, spunând nu, e problema mea, lăsați-mă în pace. Nu, avem aceleași probleme și putem avea aceeași soluție. În primul rând trebuie să continuăm să avem un dialog pe aceste subiecte și trebuie să discutăm despre ceea ce funcționează și ceea ce este inacceptabil. Am fost uh, întrebată despre monitorizarea um, activiștilor noștri, este modul în care guvernul încearcă, practic, să intimideze, urmărindu-i și oprindu-i la graniță. Ce poate face Congresul? Uh, colegii mei și cu mine am fost uh, foarte alarmați de această realitate. Am uh, scris mai multe scrisori pentru a deschide subiectul și pentru a vedea ce se întâmplă. Mă bucur că ați adus subiectul în discuție pentru că chiar trebuie să încerc să aflu ce se întâmplă acolo. Mulțumesc că mi-ați amintit. Aș vrea să vorbesc și despre rolul Mexicului. Mm, m-a deranjat profund felul în care Mexic, președintele cu precădere, a colaborat cu președintele SUA. S-a întâmplat într-un mod uh, complet neproductiv, zic eu. Da, cred că Mexicul trebuie să-și uh, monitorizeze propriile frontiere și trebuie să fie un aliat. Dar ei practic uh, au făcut ce face și Donald uh, Trump adesea. Devine un bully și amenință celelalte state, își amenință aliații și uh, vine cu amenințări comerciale și cu tarife. Bineînțeles, Mexicul vrea să se protejeze, dar noi avem o emisferă pe care o partajăm. Toți liderii trebuie să vine la masa negocierilor și administrația Trump a creat, de fapt, o criză umanitară mai gravă. Nu a venit cu soluții. Avem migranți care sunt acum transportați în țări foarte periculoase, care se returnează care se fac în baza unor acorduri cu privire la țări sigure, dar țările acelea nu sunt sigure toți partenerii noștri se tem de Donald Trump. Deci trebuie să facem tot posibilul la Congres ca să creăm un obstacol pentru Donald Trump. Trec acum la următoarea întrebare. Care este cel mai important lucru pe care îl poate face delegația din El Paso? Ce întrebări pot fi adresate? și pre, pre, previziuni pentru anul acesta. Va fi un an greu. Încep cu ultima întrebare, de fapt, pentru că, evident, nu vom reuși să discutăm despre chestiuni de politică propriu-zis, dar fiindcă este an electoral, unii membri ai Congresului, ai Senatului știu asta, cunosc importanța evenimentului și cred că președintele Trump își va spori cruzimea, tocmai ca să stârnească electoratul său. Sunt mulți în țară care adoră ceea ce face președintele Trump migranților. Este ceva profund, tulburător, dar așa este și teama mea este că cei mai rău încă nu s-a petrecut. Eu sunt în caucusul uh, congresional hispanic și ce le-am spus colegilor mei este următorul aspect, că în acest an va trebui să găsim o cale strategică, ori la nivel uh, bugetar, ori altfel, ca să îi forțăm pe restul colegilor să fie alături de noi. Chiar dacă înseamnă să facem un uh, shutdown la guvern. E o cruzime la orizont pe care nici nu ne-o putem imagina. Toată lumea este foarte agitată acum. Bineînțeles că nu vrem asta. Este o soluție extremă, practic uh, static, guvernul. Efectul de recul există, dar uh, trebuie până la urmă să găsim o cale pentru anul acesta, fiindcă noi nu știm ce ne așteaptă cu președintele ăsta într-un an când numele lui va fi pe buletinul de vot. Când veți veni la El Paso, veți găsi acolo activiști pentru drepturile omului, un grup minunat, avocați, oameni care sunt în serviciul refugiaților, oameni care creează centre de ospitalitate. Vreau să înțelegeți pe deplin ce fac ei în fiecare zi. Aceste conversații vă vor ajuta să uh, dezvoltați întreb anumite întrebări. Situația se schimbă de la o săptămână la alta. Deci, când, voi, când dumneavoastră veți sosi, noi vom avea sugestii bune pentru dumneavoastră și ne sperăm să puteți merge și în Mexic și să vedeți concret ce se întâmplă la frontieră. Trebuie însă coordonare la nivel parlamentar și la nivelul Departamentului de Stat dar vom face tot posibilul ca să obținem asta. Cred că va fi o componentă foarte importantă a delegației. Mai întâi vă veți întâlni cu toți cei care fac munca în teren, zi de zi, și asta vă va ajuta uh, să vă vedeți, da seama pe ce cale trebuie să luați cu întrebările și credeți-mă, veți putea să vă întoarceți cu multe probe. Și ultimele două întrebări acum. Era vorba de întreprinderile private care sunt folosite de guvern. Este o problemă în derulare. Departamentul de Siguranță de Stat lucrează cu o agenție care se numește GSA. Acea agenție este cea care gestionează toate contractările pentru Departamentul de Securitate Internă, dar am observat un tipar și anume când uh, Departamentul de Securitate Internă spune avem nevoie de un centru pentru migranți și căutăm uh, un centru privat, GSA, chipurile ar trebui să facă uh, o competiție deschisă, un concurs deschis pentru licitație, dar am văzut cum ghidează procesul pentru întreprinderi specifice întreprinderi care de altfel au uh, o reputație pentru practici oribile și dau contractele pentru 10 ani. Deci nu doar că nu este co- uh, competitiv, dar um, este cu o, cu o completă lipsă de asumare a răspunderii. Cum putem să tragem la răspundere pe uh, acești oameni și cum putem să um, scoatem la lumina reflectoarelor ceva ce este profund tulburător? Deci da, Căutăm acum noi piste de investigare. Nu în ultimul rând se pune întrebarea cum uh, percep uh, americanii faptul că am abandonat pactul global. Ei bine, cred că mulți americani nici nu știu ce este pactul global. Nu înțeleg, nu pricep uh, că oricum am renunțat la el probabil nici nu știu că există, de fapt. Și nu se prea vorbește despre asta. Dar avem o provocare. Știu că există asta și în Europa. S-a menționat Brexitul. Această izolare Ideea că, lasă, că ne ocupăm noi doar de ce ține de noi, în cadrul frontierelor noastre, restul să-și vadă de treabă și pe noi să ne lase în pace. Și dacă nu ne puteți ajuta voi pe noi, atunci oricum nici noi nu vă ajutăm pe voi. Deci a existat această atitudine de retragere. S-a menționat necunoașterea trecutului, necunoașterea istoriei, neînțelegerea originilor noastre, de unde venim, pe unde am fost, ce am făcut. E înspăimântător faptul că lipsește înțelegerea față de cât de importantă este democrația și democratizarea. Și că nu există o abordare unificată față de provocările majore. Și ne întoarcem la ce am menționat chiar la început. Suntem pe o singură planetă. Suntem un singur popor în atâtea moduri. Schimbările climatice vor fi devastatoare pentru noi, așa cum vor fi devastatoare și pentru dumneavoastră. Și trebuie să îi scoatem pe compatrioții americani din uh, mentalitatea că singur se descurcă. Nu se poate. Problemele și provocările sunt uriașe pentru asta, iar soluțiile și oportunitățile există, dar doar dacă vom uh, coopera. De aceea eu zic că anul 2020 va fi un an plin de provocări, pentru că din multe puncte de vedere este o bătălie pentru inima și sufletul americanilor aceste alegeri. Chiar ziceam, se votează pentru democrația noastră în 2020. Lăsați la o parte numele asta în joc, democrația, planeta noastră, și felul în care lucrăm unii cu alții. Provocările sunt prea mari, în așa fel încât să ne lăsăm de izbeliște unii pe alții. Mulțumesc foarte mult, Veronica. Mm, sunt foarte bucuroasă să te văd în această misiune europeană. Ne vom vedea în februarie și îți mulțumesc că ești alături de noi. Mulțumesc! Mulțumesc, e minunat să vă văd pe toți. La revedere, ne vedem! Irina, Irina, Irina wants to sau nu, stai, Irina vrea să adauge ceva. Înainte să întrerupem legătura, Veronica, îți mulțumesc. Am luptat și am pierdut o bătălie similară la o scară mai mică. Te rog, de ce nu candidezi tu la prezidențiale ca să-l bați pe Donald Trump? Mulțumesc! Thank you! Bye-bye! Bye! bye. bye. bye. Alors après ce merveilleux échange... După acest uh, schimb de vedere... Grazie. Après ce merveilleux échange uh, sur la démocratie et sur uh, l'avenir de... Deci după acest schimb de vedere atât de minunat în legătură cu democrația, cu planeta, cu drepturile omului, trecem la următorul schimb de vedere. Dar într-adevăr ziua de astăzi a fost foarte încărcată. O point 11 deci ajungem la punctul 11. Schimb de vederi cu membrii ai Parlamentului din Venezuela. Miguel Pizarro, comisar la Națiunile Unite, Juan Hernández Meria, comisar pentru planul PAIS. Sper că va funcționa legătura prin webstream. Știu că a existat dificultăți legate de transmisia prin internet. Vom vedea dacă s-a soluționat această problemă sau nu. Deci vom încerca să găsim o soluție. Și dat fiind faptul că avem și întârziere, o să-i dau cuvântul imediat domnului Stefan Sejourné, președinte pentru delegația cu Mercosurul. Et d'ici là, j'espère que nous aurons réglé. Și sper de asemenea că între timp vom soluționa și problemele de web streaming. Dacă nu vom avea imaginea, măcar vom avea sunetul, însă fără interpretare. Deci va fi în engleză. În cel mai bun caz vom avea și imaginea și interpretarea, în cel mai rău caz nu vom avea nimic <laughs> și pe undeva la mijloc sunet fără interpretare. Haideți să vedem. Deci, domnule Sejone, vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați organizat acest schimb de opinii cu membrii Parlamentului din Venezuela și în numele delegației Mercosur. Țin să vă spun că Aș vrea să fac o scurtă intervenție cu mare plăcere. În legătură cu situația actuală a relațiilor politice și legătură cu situația politică actuală din Venezuela. Acest început de an uh, a fost uh, foarte tulbure. Pe 5 ianuarie 2020, țara a trebuit să se confrunte cu o lovitură de stat parlamentară. Regimul lui Nicolás Maduro a împiedicat, cu ajutorul forțelor de noi realegerea Uh, uh, lui Juan Guaido ca lider al adunării naționale, liderul opoziției. Știți asta, de altfel uh, s-au elaborat mai multe rezoluții pe acest subiect. Asta intervine într-un context politic și mai complicat. Regiunea întreagă este afectată de o criză umanitară gravă. Medicamentele, produsele de primă necesitate lipsesc, milioane de persoane, 4,5 milioane de persoane au fugit deja din Venezuela – 94% din cetățenii din Venezuela trăiesc sub pragul sărăciei. E o cifră hmm, în creștere. Et le Parlement européen, comme je disais, on... Europeană și Parlamentul European hmm, deja de câțiva ani de zile hmm, sunt conștienți de faptul că există o situație de urgență. 10 rezoluții au fost adoptate în mandatul anterior pe acest subiect, însă aș vrea să revin asupra ultimei rezoluții care a fost adoptată la ultima sesiune plenară. Așa cum s-a reamintit, Parlamentul European din nou a adoptat cu o mare majoritate 471 voturi pentru, împotrivă la 101 și 103 de absenți, deci o rezoluție care îl sprijină pe Juan Guaido ca președinte legitim al adunării naționale și președinte interimar al Venezuelei. Am reafirmat sprijinul față de valorile fundamentale ale Uniunii Europene, și de, adică democrația și drepturile omului. Această rezoluție face un apel, un îndemn de asemenea șefii de stat și la un altul reprezentant, la domnul Joseph Borrell, să consolideze acțiunile UE pentru restabilirea democrației în această țară. Această rezoluție este, nu este o simplă declarație de interese, ci denunță un regim tiranic, cel al lui Nicolas Maduro, într-un moment cheie pentru această țară și profit de ocazie Poate că vom discuta și despre asta. Deci, profit de ocazie pentru a încuraja statele membre să stabilească relații diplomatice cu Juan Guaido, calitate de președinte legitim al Venezuelei. De altfel, și în rezoluție cerem acest lucru. Și, doamna președinte, țin doar să reamintesc că președintele Juan Guaido este astăzi în Parlamentul European deci puteți să luați legătura cu dumnealui, puteți să vă întâlniți cu dumnealui și cu delegația lui parlamentară. Vă mulțumesc. Dire les choses peut-être comme elles sont, la résolution en tant que telle n'a pas uniquement deci rezoluția nu are ca scop doar recunoașterea domnului Guaido. Sunt și multe alte lucruri în rezoluție și n-aș spune că obiectivul este neapărat recunoașterea singurului președinte legitim, ci mai degrabă să declanșăm un proces democratic în Venezuela. <laughs> rappeler ça parce qu'on est dans un... Țin să reamintesc asta deoarece ne aflăm aici la o dezbatere cu o serie de persoane care se află la fața locului în Venezuela, care analizează situația, dar și cu membrii care s-au ocupat de această rezoluție. dumneavoastră ați prezentat lucrurile într-un mod care nu oglindește neapărat uh, conținutul rezoluției, cel puțin nu în totalitate. Ați uh, exagerat puțin. Îi dau cuvântul domnului Pisaro din partea Organizației Națiunilor Unite. Domnule Pisaro, ne cerem scuze pentru întârzierea noastră de la dezbatere și vă dau cuvântul. Again, we, we have a problem with the mic. Avem o problemă cu microfonul. Nu știu dacă dumneavoastră aveți un microfon deschis, bineînțeles, pentru că nu vă auzim. Yeah, we don't hear you. Nu vă auzim, nu funcționează.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 it's not uh, are you sure that your microphone is on sure I, I can I sigur v-ați dat drumul la microfon vă citez pe buze că da că sigur No.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 So, so we, we will change. So we have Juan Andrés Me Mejia. Îl avem pe Juan Andrés Mejia, comisar pentru planul país. Can, can, we, can we hear Juan? No. He lost him. <laughs> so. <laughs> Am pierdut pe Juan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 So I think that we will work only by audio. Cred că nu funcționează decât conexiunea audio fără imagine. Deci nu avem nevoie de interpretare, nu e posibil să lucrați doar după sunet. Vom continua în limba engleză sau spaniolă. Nu știu ce limbă vor folosi. Okay, perhaps it's better in English because uh... Poate că e mai bine în engleză Je suis vraiment désolée, euh, mais la technique nous fait défaut. Îmi pare rău, dar iată, tehnologia noastră nu... Tehnologia nu ne ajută astăzi. În mod paradoxal, cu Iranul am avut azi conexiunea cea mai bună. Uh, who is there? Is there Juan or, or Miguel? If there is someone. Cine e la capătul firului, Juan sau Miguel? Miguel Pizarro over here. So, is Miguel Pizarro. So, Miguel, we will try to do it by phone only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 Um, uh, we will, if, if some members have some question. Dacă unii membri au uh, întrebări, pot să intervin. Am și o întrebare, însă vă dau cuvântul dumneavoastră. Isabel Wisler, Isabel Santos, Phil. Isabel Wisler de la PP. Thank you so much. Uh, sorry for, for talking um, again about this, but I Vă mulțumesc pentru ocazia de a discuta din nou. Mă uit și la textul rezoluției. Eu cred că la primul punct și noi recunoaștem pe... Bine, bun, bun, nu mai aduc asta în discuție. Bine, știu că nu este singurul scop a rezoluției, să recunoaștem ca președinte al adunării și ca președinte interimar al Venezuelei. Eu am o întrebare principală. E vorba de ce facem și ce putem să facem noi. Un lucru cred eu că a fost foarte eficient și aș vrea să vă întreb dacă credeți același lucru. Și în textul rezoluției cerem extinderea de sancțiuni țintite la adresa anumitor indivizi care sunt responsabili de încălcarea drepturilor omului și de reprimare. Aș vrea să știu dacă dumneavoastră considerați că asta poate funcționa. Deci ce credeți despre asta? Mulțumesc. Isabel Santos de la SND. You. Mulțumesc. Rezoluția se referă la multe puncte privitoare la situația din Venezuela. Se ia în considerare situația democrației, a drepturilor omului, care reprezintă o sursă mare de îngrijorare. Se recunoaște faptul că adunarea națională este singurul organ ales democratic și că domnul Juan Guaido este președintele interimar. Președinte interimar înseamnă cineva care are sarcina de a conduce țara până la organizarea de alegeri. Asta așteptăm. Deci clarificarea acestei soluții a președinției interimare e importantă aici. E o situație momentană, deci cea de a avea un președinte interimar până la soluționarea situației din țară. Întrebarea pe care am eu acum este următoarea. Condițiile pentru organizarea unui dialog, din câte văd eu, până în momentul de față, nu prea se întrunesc aceste condiții și cum am putea noi să dăm o mână de ajutor pentru a ușura apariția control necesare unui dialog, pentru a soluționa această problemă, pentru a se organiza alegeri cât mai repede cu putință. Deci noi, Uniunea Europeană, cum putem să vă ajutăm țara dumneavoastră? Phil Benin, de la Renew. Ni s-a spus că banii din care trește regimul sunt bani care provin de două surse, din uh, cocaină și din țiței. Am avut această dezbatere internă legată de sancțiunile individuale și de eficacitatea lor eventuală dacă funcționează sau nu. Însă, cum ar fi dacă ar exista și sancțiuni mai generale? Bineînțeles că teama uh, legată de sancțiunile generale e că ar fi afectată populația generală și nu doar uh, membrii regimului. Deci ne puteți da sfaturi în această privință. Ce fel de sancțiuni credeți dumneavoastră că ar fi mai eficace? Cine ar trebui țintit, vizat? De pildă să ne concentrăm pe petrol sau am putea să ne concentrăm pe altceva? Pentru a Uh, duce la prăbușirea regimului actual și pentru a ne putea reinstaura democrația. Domnul Sejone, nu intru acum într-o politică legată de ceea ce am spus eu, nu ăsta era scopul unii noastre. Clar, rezoluția stabilește și alte lucruri. Uh, clar că situația din Venezuela este mm, dezastroasă din punct de vedere umanitar și re- soluționare politică e o condiție sine qua non pentru a soluționa situația. Deci nu vrem ca acest dezbatere să fie și mai complexă, nu vrem să venim noi cu un element în plus de complexitate. Noi vrem să oferim sprijin, să soluționăm problema cetățenilor, populației mai ales. De aia suntem noi politicieni, să ajutăm pe cetățeni, inclusiv pe cei din Venezuela. Și acum am o întrebare pentru Miguel în spaniolă, dacă e de acord. Muchas gracias por la introducción. Tenemos, tenemos mucha Vă mulțumesc mult. Pe noi ne interesează foarte mult ceea ce se întâmplă în Venezuela. Dumneavoastră spuneați că situația foarte complexă, nu se întrevede nicio soluționare, nici din punct de vedere politic, nimic. Uh, Ce cred uh, deputații din Venezuela? Ce soluție întrebăd ei? Cred că se va um, ieși din această criză, dar ce anume credeți că ar trebui să vină din exterior pentru a ajuta Venezuela? Se vorbește mult despre context, de situație, însă E util de asemenea să știm ce demersuri diplomatice din exterior ar putea fi utile sau și în ceea ce privește asistența umanitară, deci e important să știm asta. Mulțumim. Aș avea și eu o întrebare. Venezuela a fost una din primele țări care a recunoscut în lege drepturile populațiilor indigene. Și în ultimele luni am văzut că s-au deteriorat aceste legi și că s-a deteriorat nivelul de protecție a populației indigene. Și asta deoarece guvernul Maduro a vrut să exploateze pământurile și resursele uh, Uh, din regiunile unde se află populațiile indigene. Deci care este cea mai bună garanție acum unui sistem politic care să permită protecția populațiilor indigene? Referitor la ce spuneați dumneavoastră anterior, referitor la guverne paralele care au ca obiectiv exploatarea resurselor acolo unde se află el și uneori exploatare ilegală. Deci noi din Europa ce putem face? Uh, vorbim despre responsabilitatea companiilor, Uh, care trebuie să garanteze trasabilitatea materiilor prime pe care le exploatează acolo. Trebuie să se garanteze că acele materii prime nu sunt exploatate în zone de conflict. Credeți că o astfel de reglementare impusă de Europa, deoarece mult, de multe ori cerem țărilor în conflict să-și soluționeze probleme, însă noi suntem cei care alimentăm, alimentăm aceste conflicte, uh, Uh, prin intermediul uh, produselor pe care le consumăm. Deci un due diligence obligatoriu cu privire la uh, trasabilitatea minereurilor și a resurselor care provin din zone de conflict, asta cred eu că ar putea să ajute, indiferent de regimul politic la putere. Ne-ar putea ajuta să evităm situații ca cea actuală din Venezuela. Mulțumesc!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 Mulțumesc pentru cuvintele tale, Miguel. Îmi pare rău că am avut un schimb de um, opinii care nu a fost foarte confortabil, însă am reținut toate informațiile pe care ni le-ai transmis. Păstrăm legătura și pe viitor, în legătură cu situația din Venezuela. Acum îi dau cuvântul uh, reprezentantului sau reprezentante de la SEAE. Vă mulțumesc, doamnă președinte. As presented by uh, Mr. Pizarro, the human rights... Așa cum spunea și domnul Pizarro, și așa cum a raportat și doamna Michel Bale, înaltul comisar ONU pentru drepturile omului, de situația drepturilor omului este foarte gravă, nu putem să o ignorăm și avem și noi aceleași îngrijorări legate de deteriorarea situației. Lucrurile s-au rătățit foarte mult în ultimele săptămâni. Ați auzit de acțiunile violente împotriva unor membri adunării naționale și împotriva funcționării democratice a adunării parlamentare, care rămâne practic singurul organ ales democratic din Venezuela. Ce face Uniunea Europeană? Am anunțat încălcările democrației, a drepturilor omului, a statului de drept și doar în 2019 UE și grupul de contact internațional au emis cam 37 de declarații în legătură cu dimensiunea multiplă crizei din Venezuela. În septembrie anul trecut, știți probabil că UE a adoptat sancțiuni suplimentare la adresa șapte persoane ca reacție la încălcări grave ale drepturilor omului. E vorba de decesul capitanului Costa. Acum 27 de persoane sunt supuse la sancțiuni. Și dat fiind ultimele evoluții din ianuarie, din 15 ianuarie mai exact, uh, ne gândim la uh, stabilirea altor măsuri restrictive la adresa anumitor indivizi, sancțiuni care să nu afecteze populația care oricum are foarte mult de suferit. Pentru noi uh, și prezența permanentă a înaltului comisar pentru dreptul omului în uh, Venezuela este foarte importantă și am sprijinit aceste eforturi ale înaltului comisar pentru a promova și respecta drepturile omului în Venezuela. În contextul Consiliului pentru Drepturile Omului, am sprijinit uh, inițiativa grupului de la Lima, inclusiv ultima rezoluție care a stabilit o misiune de documentare, de anchetă la fața locului, o misiune de un an, care deja și-a început activitatea. E important să combatem impunitatea și să uh, facem tot posibilul pentru ca vinovații să fie trași la răspundere. De asemenea, am reacționat și la alegerea recentă a Venezuelei în uh, Consiliul pentru Drepturile Omului. Am reamintit care sunt obligațiile acestor membri să aibă cel mai înalte standarde de protecție a, me- a drepturilor omului și să procede, să mm, colaboreze cu mecanismele acestui Consiliu. Tot spunem, bineînțeles, că situația actuală nu are cum să continue. Deci situația nu e viabilă. Și fără lege prezidențiale nu se poate soluționa uh, criza, deci fără niște alegeri credibile și uh, corecte. Care e realitatea? Din nefericire, declarațiile și sancțiunile nu sunt suficiente pentru a soluționa criza și suntem conștienți de asta. Facem tot posibilul pentru a juca un rol activ cu grupul de contact internațional, să dăm o șansă diplomației. Credem că singura cale posibilă este o negociere pașnică, o tranziție democratică negociată pașnică Însă, dat că medierile sunt blocate acum, următorul pas necesar este să se creeze spațiul politic necesar pentru a începe din nou cu tranziția. Suntem perfect conștienți de asemenea, așa cum spune și domnul Pizarro, de deteriorarea situației umanitare. E mm, grav ce se întâmplă. Pe lângă munga noastră politică ne-am implicat foarte mult pentru a face față atât crizei umanitare de pe teritoriul Venezuelei, dar și um, crizei migratorii din regiune. Din 2018 am trimis cam 170 de milioane de euro. Și dacă e să includem și statele membre, se ajunge la 320 de milioane de euro asistență. Scopul nostru este să menținem nivelul de angajament uh, financiar, chiar și să-l și creștem pe viitor. Se va organiza o conferință internațională pentru gestionarea crizei migrației. Va urma și o conferință pentru a avea niște angajamente clare financiare pentru a face față crizei din regiune și știm că această conferință trebuie să aibă loc în următoarele luni, primele șase luni ale acestui an. Acum se discută data și locul unde se va organiza această conferință, împreună cu ICNUR și cu Organizația Internațională a Migrației, cu uh, Banca Mondială. Very much uh, for your word coming from the year. Vă mulțumesc foarte mult le mulțumesc foarte mult tuturor celor care au rămas până la sfârșitul acestei zile de lucru care a fost destul de încărcat în ceea ce vește schimburile de vederi. Ne vedem mâine dimineața la orele 9. Mulțumesc tuturor, o seară plăcută!